Colleagues, may I have attention? Stimați colegi, I shall we welcome again to Brussels. Bună ziua tuturor, bun venit din nou la Bruxelles după vacanța de vară. Sper că această pauză a făcut bine tuturor. Uh, mie mi-a fost dor de ploaie, ca să spun adevărul, deci ieri când ne-am întors la Bruxelles, am remarcat cât de importantă este ploaia. So, let's start by the adoption of... Începem ca de obicei cu adoptarea ordinii de zi. Aveți uh, proiectul de ordine de zi în mapele dumneavoastră. Există însă o serie de observații Colegul Jörg Leichfried, raportor pentru dosarele pe care ar fi trebuit să le votăm astăzi, m-a rugat să sărim dezbaterea cu privire la punctul 13 de pe ordinea de zi amendamentul regulamentului care instituie un regim comunitar pentru controlul exporturilor pentru tehnologia și bunurile uh, cu tehnologie dublă. Deci trebuie să renunțăm la acest punct de pe ordinea de zi, punctul 13. De asemenea, Comisia ne-a informat că Direcția Generală Energie nu poate să participe la dezbaterea cu privire la punctul 14 de pe ordinea de zi. Punctul 14 este vorba de o dezbatere cu privire la strategia uh, pentru energie a Europei. Totuși vom continua ca de obicei. Caderarief a cerut cuvântul în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă rog cu privire la punctul 12 să amânăm această dezbatere pentru că gru o, grupul meu și alte grupuri nu au desemnat uh, raportorii și am dorit ca această dezbatere să aibă loc după plenara de la Strasburg, după ce vom fi avut ocazia să numim raportorii. Intervenție fără microfon. Uh, have just expressed your... Am înțeles că mai mulți colegi, colegi doresc amânarea acestui subiect la o uh, ședință ulterioară, deci renunțăm și la punctul 12 de pe ordinea de zi. Otherwise, no objections to the agenda. Dacă nu sunt alte obiecții la ordinea de zi, atunci o considerăm adoptată. Punctul 2 de pe ordinea de zi, adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor, ultimilor reuniuni din iunie și iulie. Ele vor fi considerate adoptate dacă nu sunt aduse obiectii sau dacă nu sunt făcute sugestii înainte de sfârșitul acestei reuniuni. Punctul 3. Anunțurile președintelui. Ca de obicei, reuniunea noastră este transmisă pe internet, sigur, cu excepția reuniunii cu ușile închise uh, de la sfârșitul ședinței, aveți uh, o listă cu uh, limbile reprezentate în această ședință. Punctul 5 am, uh, a fost publicat numărul 5 a newsletterului nostru și aș dori să mulțumesc pe această ocazie secretariatului pentru eforturile depuse. Putem trece acum la voturi. Începem cu punctul 4. Prepare your... Vă rog să vă pregătiți cartelele de vot. Primul document pe care îl vom vota e vorba de asistență macrofinanciară pentru Republica Moldova. Raportorul este Iuliu Winkler din partea grupului PPE. Uh, Am adoptat la ultima ședință din iulie cele cinci amendamente și în conformitate cu informațiile pe care le-am primit, Consiliul e de acord cu aceste amendamente și deci putem avea o, un acord în primă lectură. Însă, bineînțeles, aș dori să dau cuvântul raportorului, domnului Winkler, pentru eventuale observații pe care le-ar considera utile. Mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi, foarte pe scurt, pentru că am uh, avut dezbaterea la reuniunea din iulie, când am votat amendamentele. Doream să vă supun atenție, eu singur că aceste amendamente se bazau pe dezbaterea pe care am avut-o în legătură cu, uh, cu asistența macrofinanciară pentru Ucraina aceste amendamente vizau transferența procesului, controlul democratic și alte elemente și acum trebuie să organizăm votul final. E o asistență macrofinanciară foarte importantă pentru Republica Moldova. E o țară vecină care se află într-o situație economică dezastruoasă și această asistență reprezintă un semnal puternic din partea noastră a Parlamentului European. Vă mulțumesc! Mulțumesc, vă propun să trecem la vot. E vorba de un vot electronic. Sunteți gata? S-a deschis votul. There is one extra green. There is one extra... Avem un vot în plus din partea verzilor. Vă rog să vă retrageți uh, cartela de vot. Who, who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 Cineva votează și nu ar trebui să voteze. So let's take as uh, good the results. Considerăm rezultatele valabile. Raportul a fost votat cu unanimitate de voturi. 20 de voturi pentru. Felicitări domnului raportor. Intervenție fără microfon. <laughs> Nu s-a văzut. Ar fi trebuit să protestați împotriva funcționării mașinii. Deci, votul dumneavoastră împotrivă uh, e consemnat. Deci avem un vot împotrivă. Vă cred pe cuvânt, sigur, nicio problemă. Sven, deci avem vot, 20 de voturi pentru, un vot împotrivă. Trecem acum la uh, votul cu privire la rezoluția legislativă. S-a deschis votul din nou. The vote is closed. S-a închis votul. Votul dumneavoastră nu figurează. Ați putea eventual să schimbați locul? Deci, consemnăm încă o dată votul dumneavoastră împotrivă. Felicitări raportorului, am încheiat acest uh, punct de pe ordinea de zi și putem trece la punctul 5, votul cu privire la amendarea regulamentului Consiliului care introduce măsuri comerciale excepționale pentru țări și teritorii care participă sau care au legături cu procesul european de asociere și stabilizare. Eu însumi sunt uh, raportorul. Deci, putem trece acum la vot. Încă o dată e vorba de un vot electronic. Putem începe cu amendamentul 3, care a fost retras de către mine. Amendamentul 4. In favor? Cine-i pentru? Împotrivă? Împotrivă? Abțineri? O abținere? Celelalte voturi pentru. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, o abținere, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu un vot împotrivă. Amendamentul 7, dacă nu mă înșel, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu o abținere. Amendamentul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu un vot împotrivă. Amendamentul 9, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu unanimitate de voturi amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu un vot împotrivă amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentele acum. 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Un vot împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă cu o abținere. Votul final. Vot electronic. Vă rog să vă pregătiți. Propunerea comisiei, astfel amendată, s-a deschis votul. S-a închis votul. William a mai votat împotrivă? Thank you very much. Mulțumesc, spuneți, domnul președinte. Din păcate, Microfonul în sală nu e aprins. Votul cu privire la proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o abținere. Ah, there is another vote to be done. Uh... Mai avem un vot. E vorba despre votul privind începerea unor negocieri uh, uh, pentru anumite acorduri. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă mulțumesc! Trecem acum la votarea punctului 6, poziția Parlamentului privind proiectul de buget pentru 2011, modificat de Consiliu, toate secțiunile. Uh, raportorul este Peter Stasny din partea PPE-ului. Let's start by... Începem cu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 mă bucur că mi-ați urmat spatul. S-a închis votul și rezultatul este că se respinge, dar uh, domnul președinte se corectează. Nu e adevărat, uh, am greșit eu, spune domnul președinte. Deci, se adoptă. Acum Votăm aliniatul 4, textul inițial propus, vot pe părți, prima parte. Se pare că toate părțile cad, deci întregul vot cade și trecem la aliniatul 5. Amendamentul 6. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm prin vot electronic. să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Se pare că este o greșeală acolo. Amendamentele 11 și 12 nu sunt incompatibile. Deci ar putea fi combinate. Deci amendamentul 12 nu este caduc dacă se adoptă amendamentul 11. Ne putem vota împreună? Nu, le vom vota separat, spune domnul președinte. 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum amendamentul 12? Pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final uh, pentru proiectul de aviz astfel modificat, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum trebuie să votăm amendamentele pentru liniile bugetare. Avem două amendamente pentru linia bugetară 200201, amendament 67 și 77. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cu un vot împotrivă. Amendamentele, amendamentul 6, 7, 7, 8. Pentru, împotrivă, abțineri. La fel. Și acum votul final, electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu un vot împotrivă. Felicitări raportorului domnul Peter Stașni. Și acum trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. E vorba de votarea unui proiect de aviz Um, raportor este Joe Higgins din partea grupului GUE privind dreptul civil, comercial și al familiei și aspecte legate de dreptul internațional privat, aspecte ale planului de acțiune legat de programul de la Stockholm. Tre începem cu amendamentul 1. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. S-a cerut verificare. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Haideți să repetăm votul. S-a deschis votul. Pot să spun acum că s-a închis votul? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. S-a deschis votul electronic. Putem închide votul? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6 acum. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica. Din nou s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, amendamentul 9, deci pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votul final Intervenție din sală fără microfon. S-a cerut verificarea votului pentru amendamentul 10. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Rezultatul votului. Deci, echipamentul a funcționat de această dată. Votul final acum al proiectului de aviz astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul și rezultatul acestuia este că se adoptă. Felicitări domnului Joe Higgins. Trecem acum la punctul 8. E vorba despre proiectul de aviz privind modificarea regulamentului Consiliului privind regulamentul financiar care se aplică pentru bugetul general al um, comunităților europene în ceea ce privește uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Raportor din partea noastră este Cader Arif și votăm acum uh, proiectul de aviz prin vot electronic. Deci votăm electronic proiectul de aviz al lui Kader Arif. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu un singur vot împotrivă. Felicitări lui Kader Arif. Și astfel am ajuns la sfârșitul voturilor. Vă mulțumesc pentru cooperare. Și acum trecem la punctul 9, aplicarea obligatorie a 61 de regulamente ale Comisiei Economice a ONU pentru Europa pentru omologarea de tip al vehicolor cu motor, cu remorcă, uh, sisteme, componente și uh, unități tehnice separate. Raportorul este Metin Kazak din partea grupului ALDE și discutăm acum proiectul uh, de recomandare. Dau cuvântul acum lui Metin Kazak pentru a ne prezenta punctul său de vedere. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Așa cum ați spus, domnule președinte, e vorba de o recomandare pe care vă voi prezenta acum. E vorba de aplicarea obligatorie a 61 de regulamente ale uh, Comisiei Economice a ONU pentru Europa în ceea ce privește omologarea uh, de tip autovehiculor, remorcilor uh, și sistemelor componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate. Um, această comisie economă a fost uh, creată în 61 pentru a încuraja cooperarea economică între statele membre este formată din 56 de state membre, țări europene și Statele Unite, Canada, Israelul și republici din Asia Centrală. Această comisie oferă un cadru de negociere a unor instrumente juridice internaționale legate de comerț, transporturi și mediu. Comunitatea a aderat la, cele, la 10 regulamente și dreptul european prevede aplicarea obligatorie a acestor regulamente prin decizia Consiliului pentru care ni se cere aprobarea, cele 61 de regulamente vor fi integrate în dreptul european. Astfel, evităm dubloanele, nu doar la nivel tehnic, ci și la, la procedurile de certificare și procedurile administrative, în beneficiul agenților economici și în beneficiul autorităților naționale dincolo de omologare de tip conform normelor internaționale, se va îmbunătăți și accesul pe piețele statelor terțe care sunt semnatare ale acordului uh, din 58 și astfel industria europeană va deveni mai competitivă. Reprezentanții industriei au fost consultați și nu au avut obiecții. În consecință, domnule președinte și dragi colegi, vă propun să aprobăm um, cele 10 regulamente, dar având în vedere faptul că comisia noastră încă nu a fost sesizată în mod oficial, vă propun să votăm acest lucru la ședința următoare, cu condiția de a fi sesizați fără modificări, modificări substanțiale. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, procedurile s-au schimbat și deci procedura și temeiul juridic trebuie să fie uh, clarificate uh, de Comisia Europeană. Conform articolului 81 din regulamentul nostru, nu se pot depune amendamente. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Oops. Okay. Um, you are right in uh, remarking that... Președintele, da, aveți uh, dreptate când ați, uh, ați spus că nu putem să modificăm această propunere, deci cred că ar fi mai înțelept să amânăm votul până în momentul în care primim și trimiterea la care, despre care ați vorbit. Avem aici pe Florent Alriț din partea Comisiei Propun să-i dăm acum cuvântul ca să se adreseze comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Cazac pentru această intervenție și pentru munca pe care a efectuat-o cu atâta repeziciune. N-aș vrea să insist prea mult pe acest subiect, vreau doar să amintesc că inițiativa aceasta face parte dintr-un cadru mai larg este vorba despre un regulament 661 pe 2009, deci de anul trecut, și uh, care prevede că ar trebui să integrăm mai multe regulamente adoptate la Geneva. Trebuie deci să le incorporăm în uh, achiul european. Inițiativa aceasta dorește să facem o simplificare a legislației, pentru că se suprimă, se abrogă o serie de directive și rămân mai puține. Deci, um, vrem să ne conformăm cu regulamentul, regulamentele C1. Domnul Cazac a vorbit foarte clar, a spus că această inițiativă este încă discutată la Consiliu. S-a discutat uh, în luna iulie, în 27. Deocamdată nu au apărut probleme, dar uh, mai rămâne să clarificăm temeiul juridic. Deci, uh, încă mai discutăm despre această problemă, dar cred că ea se va clarifica pe 8 septembrie, la următoarea reuniune a Consiliului. Vă vom uh, transmite care va fi hotărârea luată și veți fi deplin informați. Atât, domnule președinte. Mulțumesc. Mai sunt și alte comentarii sau remarci pe care doriți să le adresați? Mă refer la membrii comisiei. Nu? Atunci mulțumesc, mulțumim domnului Metin Kazak. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, 10. Aplicarea cu titlul obligatoriu a regulamentului numărul 100 al Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite pentru omologarea autovehiculelor în ce privește siguranța electrică. Iată diferența. Raportorul este Nicolo Rinaldi din partea grupului ALDE. Propun să procedăm la fel ca și la punctul precedent. Unde este Nicolo Rinaldi? Acum. Vă rog. În un caz... Mulțumesc, domnule președinte. După cum am spus, este un caz similar, dar mai ușor. Uh, Uh, decât pachetul de regulamente ale colegului Cazac, care are, uh, trebuie să țină minte 61 de numere pentru plenară, eu am doar unul. Uh, acest regulament are aceeași origine ca și celelalte, e vorba de Comisia Economică a ONU, E vorba aici de standarde de securitate, standarde tehnice pentru vehiculele hibride, hibride vehiculele și vehiculele cu motor electric. După cum uh, a precizat și reprezentantul Comisiei, uh, intră în, în, noua lege cadru, în, uh, în noul cadru creat de uh, Comisia Europeană. E vorba de un instrument care facilitează producția și comercializarea vehiculelor hibride și electrice, evitând producătorilor să trebuiască să facă recurs la tot felul de omologări. Um, și pot folosi astfel un instrument juridic unic. Este un um, raport uh, fără orientare politică deosebită, e vorba de un uh, instrument care promovează vehiculele cu uh, emisii scăzute, deci contribuie um, la crearea acestei economii ecologice pe care ne dorim. Mm, temeiul juridic, după cum s-a spus și pentru acest regulament, uh, nu a fost încă clarificat între Consiliu și Comisie, deci încă um, nu am fost sesizați oficial noi uh, um, și nici Comisia pentru Comerțul Internațional și propun să votăm la ședința următoare, uh, ca și în cazul celorlalte regulamente, nu vor fi amendamente dacă Comisia nu modifică propunerea. Vă mulțumesc. Domnul Harlit, doriți să spuneți ceva, să adăugați ceva? Um, pour préciser que bon, ce, ce règlement-là, on lui donne une visibilité un petit Vreau doar să spun că ar trebui ca acest regulament ar trebui să fie mai vizibil, deoarece el favorizează introducerea pe piață a vehiculelor electrice și vrem ca acest lucru să se întâmple rapid. Regulamentul a fost anunțat în comunicarea recentă a Comisiei, pe care am auzit-o la Parlament. Este vorba despre o strategie pentru o energie uh, curată. Documentul datează din aprilie acest an. Este vorba despre o inițiativă care privește, deci, uh, tema noastră de discuție. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, mulțumim. Mulțumim, Nicolo Rinaldi. Iată, deci, uh, dovada că nu putem fi uh, acuzați că întârziem fără justă cauză procedurile Uniunii. Depindem de Consiliu. Trecem la punctul 11. Dispoziții tranzitorii pentru acorduri bilaterale de investiții încheiate între statele membre și țări terțe. Dreptul dobândit. Este vorba despre drepturi dobândite ale statelor membre. După cum știți, Tratatul de la Lisabona conferă noi competențe Uniunii Europene. Uniunea Europeană poate să dispună reglementări pentru a soluționa această problemă, acest domeniu al sutelor și sutelor de investiții străine directe în țări terțe. Raportorul nostru pe acest dosar este Carl Schlitter din partea verzilor. Am să-i dau cuvântul. Vom avea, deci, primul schimb de vederi pe acest dosar. Carl, te rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E foarte palpitant uh, acest domeniu, să știți, și sper să participați cu toții la discuție. Cred că pot să spun uh, cu mâna pe inimă că avem o nouă competență, e un domeniu nou pentru noi, și uh, știm cum s-au întâmplat lucrurile, știm că pe 7 iulie am avut acel uh, comunicat, acea comunicare, de fapt, și am putut vedea că ar putea să apară conflicte între noile competențe ale varilor instituții. Dar noi avem acum uh, puteri sporite și putem să fim membri de plin acest triunghi al puterilor. Cred că majoritatea colegilor mei vor fi de acord când uh, spun că avem aceleași puteri cu ceilalți. Și, um, în plus, dosarul se referă la acordurile bilaterale existente. Uniunea Europeană își asumă niște competențe asupra lor, o autoritate, pe care noi putem folosi rândul nostru pentru a înainta pe această cale. Există mii, există cred că peste o mie de acorduri bilaterale de acest tip. Și uh, cred că este foarte important să obținem o anumită siguranță juridică. Aceste acorduri bilaterale rămân valabile până în momentul în care vom decide care vor fi noile reglementări. Deci um, această coexistență este bună, însă trebuie să ne gândim la ce vom face uh, pe viitor cu aceste acorduri care sunt foarte, foarte vechi. Foarte multe dintre ele trebuie să fie actualizate. Unele chiar au o optică destul de colonialistă. Deci eu propun să luăm din ele doar ce ne trebuie și să abandonăm restul, pentru că nu ne va fi de folos într-o politică modernă comercială a Uniunii Europene. Deci trebuie să recunoaștem că există aceste acorduri, că va trebui să le permitem să coexiste o anumită perioadă, însă nu trebuie să le lăsăm să dăinuie la nesfârșit pentru că nu putem să implementăm o politică comercială veritabilă dacă ne rămân uh, aceste peste 1000 de acorduri în cârcă. Avem, uh, deci, o fază de tranziție, care este foarte importantă în trecerea spre o nouă politică. Apoi, um, avem o politică cuprinsătoare privind investițiile, cred că Kader Arif își va asuma acest aviz. Și în al treilea rând este vorba despre mandatul pe care Comisia trebuie să-l primească din partea Consiliului. Nu știm care va fi poziția Parlamentului. Noi nu putem să renunțăm la niciuna dintre aceste trei uh, subdosare, pentru că toate ne privesc. Parlamentul trebuie să fie implicat și nu putem să acceptăm ca Consiliul și Comisia să acționeze fără noi în negocieri cu Canada, Singapore, India, China și așa mai departe. Deci cred că în toate aceste trei privințe trebuie să insistăm să ne exercităm puterile conferite de tratat. Consiliul și Comisia vor trebui să găsească o modalitate de a lucra cu noi. Apoi, dacă este să ne uităm la conținutul propunerii trimise de comisie, putem spune următoarele. După cum ziceam mai devreme, avem toate aceste acorduri bilaterale mai vechi. Unele dintre ele vor fi în contradicție cu spiritul noi politice, noi politici a Uniunii Europene. Așa că noi trebuie să rezolvăm acest potențial conflict și trebuie să stabilim reguli privind felul în care aceste acorduri pot fi renoite, abrogate sau modificate. Parlamentul trebuie să-i fie implicat în noile acorduri ce se vor încheia și apoi mă îngrijorează această perioadă de coexistență pe care va trebui să o avem nu știu cum vom uh, proceda în legătură cu clauza națiunii cele mai favorizate, de pildă. Dacă o națiune primește un drept într-un acord pe care nu îl are într-un acord cu o altă țară, cum va funcționa acest lucru? Deci nu știu dacă un acord nu îl va submina pe celălalt. Și nu știu dacă aceste clauze vor putea supraviețui în paralel cu noua politică comercială a Uniunii Europene. Deci, uh, va trebui să rezolvăm aceste lucruri în perioada de tranziție. Și apoi se vor stabili niște standarde minime pentru investițiile străinii directe cu privire la transparență și la soluționarea litigiilor. Cred că astăzi uh, nu avem suficientă transparență, ba chiar deloc se întrunesc tot felul de comisii secrete care decid uh, soarta economiei, a mediului și așa mai departe. Deci insist pe transparență. Va trebui să nu uităm acest lucru când încheiem noi acorduri. Și mai trebuie să obținem o, un echilibru mai bun între drepturile și obligațiile investitorilor. Ne trebuie o politică cuprinzătoare și coerentă. Nu putem încheia acorduri cu alte țări care să aibă clauze privind drepturile omului, mediul înconjurător și să menținem în paralel acorduri mai vechi care nu respectă aceste drepturi. Așadar, când vom renoi acordurile, va trebui să le și renegociem. Așa cum spuneam, unele dintre aceste acorduri sunt foarte, foarte vechi și nu mai uh, sunt uh, în concordanță cu noile obiective ale Uniunii Europene. Probabil că se vor ivi multe ocazii pentru unele țări din Uniune, precum Germania, Olanda sau Marea Britanie, de a încheia noi acorduri. Uh, știm că sunt țări uh, membre care nu au astfel de acorduri deloc. Deci va trebui să obținem un echilibru între interesele tuturor va trebui să asigurăm condiții de participare egale pentru toate statele Uniunii Europene. Să nu uităm că perioada de tranziție poate fi destul de lungă, însă nu vom permite discrepanțe între țări. La articolele 5 și 12 din proiectul de regulament ni se spune că la cinci ani cel târziu de la intrarea în vigoare a regulamentului, Comisia va trebui să examineze nevoia de renegociere a acestor acorduri sau de a încheia acorduri noi. Nu mi se pare satisfăcător faptul că nu există un termen propus pentru încetarea acordurilor deja existente. Dacă nu avem o astfel de dată, o astfel de termen, nu vom reuși să punem capăt acestor uh, mii de acorduri uh, mai vechi care există și care ar trebui să înceteze. Deci avem tratatul, el există, trebuie să-l respectăm. Dar nu vom putea să-l respectăm dacă menținem aceste sute de acorduri foarte vechi, mai ales dacă ele mai conțin și o clauză a națiunii cele mai favorizate, vor submina viitoarea politică comercială a Uniunii. Deci aceasta trebuie să reprezinte o parte substanțială a discuțiilor noastre. În aceste acorduri, Comisia a identificat faptul că există diferite aspecte juridice. Mă refer la Articolul 9 A, B și C. Este vorba în principiu despre dreptul comunitar, dar totul ar trebui să fie în concordanță cu dreptul comunitar. Mai apar apoi câteva suprapuneri la nivel formal și uh, avem uh, punctul C pe care trebuie să-l citesc pentru cei care nu-l cunosc. Mi se pare că e interesant. Deci este vorba despre articolul 9, punctul C. Comisia va autoriza deschiderea unor negocieri formale, cu excepția cazului în care este de părere că acest lucru ar contraveni legii. Însă, mi se mai spune că se poate face acest lucru și dacă ele ar constitui un obstacol împotriva uh, punerii în aplicare a politicii comerciale a Uniunii Europene. Aici se vorbește doar despre politica referitoare la investiții străine directe, dar mie mi se pare că nu e bine, deoarece aceste investiții ar trebui să fie doar un instrument care să ne permite să îndeplinim scopuri mai mari la nivel social, economic și de mediu. Dacă rămânem doar la investiții, așa cum este scris aici, putem să avem o interpretare mai largă sau mai îngustă, depinde cum dorim să gândim. Eu aș prefera să interpretăm în sens mai larg. Cam aceasta a fost problema pe care am vrut să o menționez aici. Cred că deocamdată am să mă opresc aici și am să ascult uh, ce părere aveți și dumneavoastră, stimați colegi. Vreau să ascult părerea dumneavoastră înainte de a redacta raportul propriu-zis, pentru că cu cât am idei mai multe mai devreme, cu atât mai bine. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc pentru această analiză foarte pertinentă a regulamentului. Are cineva întrebări uh, pe care ar trebui să le punem înainte de a da cuvântul Comisiei și Consiliului? Am dorit să ascultăm poziția grupurilor politice, începând cu Cader. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu aș avea prea multe de adăugat față de ce spunea colegul Schlichter. Aș dori să-i mulțumesc pentru că a abordat uh, aproape toate uh, chestiunile pe care ni le punem în legătură cu aceste acorduri bilaterale de investiții. El a insistat asupra unor aspecte pe care nu o să le reiau am am avut o dezbatere în uh, iulie cu domnul O'Sullivan, cu ușile închise și care au fost abordate și de către domnul Schlichter. Această problemă a investițiilor va fi foarte importantă pentru noi, pentru Comisia INTA, în lunile următoare. Și aș dori să reamintesc colegilor faptul că tratatul de la Lisabona acordă o competență foarte importantă comisiei noastre și că va trebui să folosim toate puterile care ne revin astfel uh, conferite de către tratatul de Lisabona, mai ales în ce privește investițiile. De exemplu, se va pune o întrebare foarte simplă. Ni s-a explic, exp, explicat că în codecizie vor fi adoptate prevederile tranzitorii și deci că uh, ne vom putea face auziți, însă am fost informați și că Comisia negociază noi acorduri de investiții cu, Can- cu Canada, cu Singapore, Carl Schlichter a vorbit despre aceste acorduri sau cu Mercosurul, care au consecințe grave și ni se pare, avem impresia că suntem puțin ținuți deoparte, că avem de-a face cu un limbaj dublu. În numele grupului meu aș dori să nu existe niciun fel de negociere cu țări terțe în domeniul investițiilor până când Parlamentul nu, fi nu va fi adoptat raportul de inițiativă prin care să-și exprime poziția și aș dori să mai reamintesc în încheiere că acordul cadru între Comisie și Parlament reamintește că orice mandat de negociere va trebui să fie trimis Parlamentului într-un termen care să permită Comisiei să țină cont de opinia parlamentarilor. Sper că se va respecta această prevedere și deci că vom primi uh, cât mai repede cu putință proiectul de mandat pentru negocierile cu aceste țări și care vizează investițiile. Iată foarte scurt cele două aspecte asupra cărora doream să iau cuvântul. Mulțumesc, Ader. Uh, Daniel Casperi. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnul Arif s-a referit la un aspect cu privire la acordul uh, care va uh, trebui negociat. Uh, e un aspect asupra căruia insist și eu. Aș dori să mă refer la raportul domnului Schlichter aș dori să spun că uh, propunerea comisiei mm, mi se pare uh, periculoasă pentru că va duce la o mare incertitudine juridică în mediul de afaceri, printre sindicate și așa mai departe. Constatăm că foarte multe firme se află în această situație de incertitudine și ne întrebăm ce se va întâmpla dacă comisia uh, va proceda așa cum a spus, că va da în judecată uh, oamenii de afaceri. Cred că pentru ocupare și pentru dezvoltare consecințele vor fi foarte grave. Domnul Schlichter a menționat aceste aspecte. Apoi, în legătură cu investițiile europene în străinătate, uh, se ține cont uh, și de aspectul durabil când se fac aceste investiții și de aceea cred că nu ar trebui să punem sub semnul întrebării aceste contracte și cred că ar trebui să discutăm toate aceste aspecte cu mintea limpede, să vedem cum putem folosi acordurile existente. Această clauză a drepturilor dobândite, care stipulează faptul că anumite contracte ajung la uh, termen, ar uh, trebui să ne permite să asigurăm mai multă securitate pentru întreprinderi. De asemenea, trebuie să aducem uh, mai multă certitudine în relațiile cu partenerii internaționali și deci ar trebui ca această clauză a drepturilor dobândite ar trebui să fie discutată cu calm la rece și deci uh, consider și eu că poziția Comisiei nu este foarte inspirată. Apoi, o a doua chestiune, dacă Comisia pe viitor dorește să negocieze un nou acord, nu ar trebui ca mandatul Consiliului să uh, aibă, uh, să fie predominant. Am uh, asistat la o situație de șantaj din partea Comisiei. Cred că atunci când se acordă un mandat, uh, Parlamentul ar trebui să poată răspunde și negativ. Deci cred că anumite țări nu ar trebui să poată să încheie singure acorduri de investiții dacă se constată, de exemplu, că drepturile omului sunt uh, încălcate. Deci, dacă uh, Consiliul nu dă mandatul, dacă Comisia nu ne acordă mandatul, atunci noi ar trebui să putem să ne spunem și noi punctul de vedere. Și aici Comisia ar trebui să uh, intervină, ar trebui să avem mai mult timp la dispoziție să abordăm toate aceste aspecte cu calm. Iar în ceea ce privește calendarul, cred că ar trebui să găsim o soluție viabilă între votul amendamentelor și votul final, uh, să avem timp suficient și pe baza amendamentelor să avem o dezbatere și să nu ne pripim uh, cu concluziile. Mulțumesc! Thank you. From the ALDE group. Mulțumesc! Uh, doamna Daniel de Sarnes din partea grupului ALDE. Mulțumesc uh, din partea liberalilor și democraților. Sunt uh, într totul de acord cu ce au spus antevorbitorii mei. Cred că ar trebui să, ne, să vedem lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Mă refer uh, mai ales uh, la poziția Comisiei. Sigur că prevederile tranzitorii sunt foarte importante, această chestiune este pertinentă. Uh, nu putem să tolerăm o perioadă de incertitudine juridică. Însă, însă, în ceea ce privește uh, prevederile tra tranzitorii, trebuie întâi să vedem în ce direcție dorim să ne îndreptăm, să vedem ce politică, ce eh, strategie dorim să avem eh, într-o, eh, în ce direcție ne îndreptăm. Nu facem decât să punem carul înaintea boilor. Sigur, Comisia vehiculează toate aceste uh, idei cu privire la prevederile tranzitorii. Nu mai poate si continua situația astfel. Dacă tratatul de la Lisabona e cu adevărat valabil, dacă noi parlamentarii avem uh, datorii, atunci uh, cred că trebuie să punem problema pe tapet, să ne referim la, uh, uh la, la fondul problemei. Uh, chestiunea prevederilor tranzitorii este importantă, însă ea până la urmă poate fi discutată mai târziu. Trebuie să vedem care sunt investițiile pe care dorim să le facem, care sunt raporturile pe care dorim să le avem uh, cu țările terțe în ce privește uh, protecția mediului, drepturile omului, problemele sociale și așa mai departe. Deci cred că noi, parlamentarii europeni, trebuie să nu pierdem în vedere obiectivul, strategia și nu apoi uh, problemele de calendar. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! William Dartmouth din partea observatorilor. Intervenție fără microfon. Thank you very much. Nothing seems to be working today. Se pare că nimic nu funcționează astăzi. Mulțumesc. Cred că ar trebui să spun că, înai, ă, spre deosebire de antevorbitorii mei de la comisie, eu aș dori să ă, protejăm uh, interesele Marii Britanii. Eu nu am fost ales să uh, protejez, să apăr interesele unui superstat european. Uh, când mă uit la acest dosar din perspectiva britanică, constat că e o situație cu adevărat alarmantă. Se spune, de exemplu, că tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene instituie competențe exclusive ale Uniunii Europene în ce privește investițiile străine directe. Continuă vorbind despre competențele exclusive ale Uniunii Europene. Mă repet, îmi pare rău, dar uh, citesc documentul. Domnul Schlichter cu obișnuitul său farme și cu obișnuita sa elogvență. Pe drept cuvânt, pe drept cuvânt încă o dată, spune că există mii de acorduri bilaterale între la nivel național. Unele țări au mii de astfel de acorduri, însă altele au foarte puține alte astfel de acorduri. E adevărat. Apoi continuă și aici nu sunt de acord cu el spune că nu putem permite discrepanțe mari între diverse state membre. Totuși, e vorba de diferite state membre. Nu sunt la fel. Iată care este una dintre iluziile pe care se bazează Uniunea Europeană, respectiv faptul că statele membre sunt uh, la fel. Bineînțeles că ele sunt foarte diferite. Una dintre statele membre care are un număr mare de acorduri bilaterale este Regatul Unit. 40% din investițiile străine directe uh, în, din Uniunea Europeană provin de la uh, Regatul Unit. Apoi, în ce privește investițiile externe, Regatul Unit e unul din statele cu cele mai mari investiții externe. De exemplu, la fel ca și SUA, e cel, cel mai mare investitor în uh, Regatul Unit. La fel și Regatul Unit are cele mai mari investiții în Statele Unite ale Americii. Deci, având în vedere aceste elemente, ajungem la capitolul 3 și vedem toate aceste clauze. Articolul 8 solicită notificarea de către Comisie a uh, intenției unui uh, stat membru de a uh, abroga un acord. Apoi, articolul 9 spune care sunt uh, condițiile în baza cărora Comisia interzice uh, negocierea unui uh, nou acord de către un stat membru. Articolul 10 solicită ca statul membru să informeze Comisia în legătură cu negocierile care uh, au fost uh, permise și apoi solicită Comisiei să participe la aceste negocieri ca observator. La articolul 11, uh, Comisia poate să evalueze dacă acordul subminează investiții în curs sau negocieri în curs în legătură cu investiții sau dacă e un conflict în legătură cu legislația europeană. E vorba de schimbări majore, schimbări foarte mari, care uh, merg împotriva interesului statului meu. Mă uit la domnul Martin, care se uită în jos, mă întreb de ce nu se uită în sus. Când tratatul de la Lisabona uh, spunea că e vorba doar de un uh, exercițiu. E, un, e absurd. Pe colegii mei, majoritatea îi plac, îi respect, majoritatea, subliniez. Însă, uh, din perspectiva Marii Britanii, acest acord este o adevărată rușine pentru mediul de afaceri britanic, pentru economia britanică, pentru cetățenii britanici și resortisanții britanici. Deci sper că pe viitor o, o, o axă franco-germană nu ar trebui să pună bețe în roate uh, creierii de locuri de muncă în Marea Britanie. Marea Britanie suferă de pe urma uh, ingerenței Uniunii Europene. Economia noastră este uh, covârșită de regulamente uh, deplasate care Uh, uh, sunt pe placul unor state membre, însă care pe noi ne irită. Și toate aceste propuneri pe care le discutăm nu sunt decât avantpremiera unui, unei măsuri extrem de dăunătoare și eu înțeleg pe uh, colegii care își întorc privirea când spun acest lucru pentru că alegătorii ne vor, fi, ne vor judeca în viitor. Mai dorește cineva să ia cuvântul înainte de a da cuvântul comisiei? Domnul Mauro Petricione, director de la DigiTrade, vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Thank you very much for giving... Mulțumesc mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Domnule președinte, nu voi uh, aborda aici generalități sau să vă spun de ce acest text este important. Aș dori să vă aduc însă aminte uh, care este perspectiva Comisiei în legătură cu această nouă politică în cadrul uh, politicii comerciale comune? motivul pentru care am propus un astfel de document și, pe scurt, voi aminti principalele aspecte ale acestui proiect de regulament, care sper că vor reprezenta răspunsuri la câteva dintre întrebările dumneavoastră, chiar dacă trebuie să spun, multe dintre aceste întrebări sunt complexe și, sincer, nu am răspunsuri la toate acum. Domnule președinte, în general, politicile noastre garantează investitorilor europeni și străini uh, un uh, tratament corect în cadrul pieții, în, în cadrul legii și un acces la piață. Dar nu, acest lucru nu este valabil uh, pentru modul în care funcționează investitorii noștri în străinătate. Deci noi dorim să um, existe o atitudine similară pentru investitorii noștri în străinătate cu con- uh, condițiile pe care, de care beneficiază aici. Noi nu dorim ca investitorii noștri să aibă un uh, tratament privilegiat sau să nu răspundă în fața legii din uh, alte țări. Aceasta este, din punctul nostru de vedere, premisa pentru, pe care se bazează noile prevederi din tratat și este foarte important și ne dăm seama de acest lucru că politica de investiții trebuie să se situeze într-un cadru instituțional și politic foarte precis. Și rolul Parlamentului este foarte important în acest sens și Comisia are de gând să joace rolul care îi revine în acest sens. După cum s-a spus, atunci când se dezvoltă noi politici, nu putem să uităm faptul că avem aproximativ 1200 de tratate bilaterale de investiții încheiate de statele membre și în absența unui uh, acord la nivel european, acestea sunt acorduri care protejează investitorii noștri în plenătate și asigură că politica noastră și dorim să asigurăm că politica noastră, atitudinea noastră față de ei nu se va modifica foarte mult în timp este important să remarcăm faptul că siguranța juridică, conform dreptului internațional, este asigurată. Conflictul cu uh, com, competența exclusivă a Uniunii Europene uh, înseamnă că statele membre trebuie să denunțe aceste acorduri care nu s-ar conforma. De aceea, trebuie să trecem prin uh, procesul instituțional de adoptare a acestui regulament uh, conform noii uh, proceduri legislative. Dar este important să transmitem investitorilor un semnal că instituțiile europene fac ceva pentru a remedia um, neclaritățile de la nivel juridic. Pe de altă parte, asigurarea siguranței juridice, menținând uh, achiul uh, statelor membre prin acordurile, de bilateral, uh, acordurile lor bilaterale, nu este suficientă. Trebuie să ne asigurăm că noul regulament rămâne fidel literei și spiritului tratatului și există anumite aspecte în regulament pentru a atinge acest uh, obiectiv și dezbaterea cu Parlamentul și Consiliul ne va arăta dacă am reușit să obținem acest lucru sau nu. În același timp, uh, Comisia uh, a publicat o comunicare privind viitorul politicii de investiții. Este doar un prim pas, nu este un răspuns la toate întrebările, dar este evident că politica va evolua și noi am desenat în mare cum ar trebui să arate această politică, după părerea noastră. Trebuie să fie una clară și previzibilă, să se bazeze pe dezbaterea politică la nivelul instituțiilor și cu părțile interesate și stabilește anumite principii de bază um, care vor reveni în dezbaterile noastre politice în viitorul apropiat. Aș dori să amintesc uh, trei aspecte cheie din regulament, domnule președinte. În primul rând, uh, regulamentul are obiectivul uh, de a da o realitate juridică în cadrul tratatului um, acestor tratate. Orice încălcare a tratatului sau a dreptului european Um, nu poate uh, să fie condamnată prin acest uh, proiect de uh, regulament. Statele membre vor fi în continuare responsabile pentru eliminarea incompatibilităților și Comisia va avea uh, posibilitatea uh, de a se adresa justiției uh, dacă este nevoie nu dorim să schimbăm situația juridică dincolo de eliminarea temporară a incompatibilităților uh, uh, create în domeniul competenței. În al doilea rând, faptul că statele membre pot să continue să negocieze tratate bilaterale este o prevedere excepțională, limitată în timp și uh, Există două motive pentru acest lucru. Pe de altă parte, crearea unei politici europene cu siguranță va dura. Chiar dacă am avea resursele și toate cunoștințele necesare, din punct de vedere material, va fi imposibil ca Uniunea să înlocuiască 1200 de acorduri foarte rapid. Deci, stabilirea politicii europene de investiții va dura și, deci, aceste măsuri tranditorii au uh, obiectivul de a elimina uh, efectele negative ale acestei tranziții. Multe dintre aceste acorduri uh, sunt, există de foarte mult timp, dar au clauze de reînnoire și statele membre, deci, le actualizează. Uh, noi dorim ca ele să fie actualizate în acest uh, nou uh, cadru și unele, unele dintre aceste acorduri uh, sunt în mod substanțial incompatibile cu tratatul și statele membre au obligația de a remedia acest lucru și astfel le dăm oportunitatea de a o face le oferim uh, uh, un instrument pentru a pune capăt uh, uh acestor incompatibilități majore. Una a treilea, a treia caracteristică, domnule președinte, ar fi uh, clauza de revizuire uh, și retragere. Am încercat să fim, uh, să spunem foarte clar, uh, în ce cazuri se retrage sau uh, se refuză autorizarea. Bineînțeles, uh, lucrurile sunt deschise dezbaterii aici și în Consiliu, dar am încercat, să, am încercat să menționăm aceste lucruri cât mai precis. Am, sunt critici, le-am notat, dar este evident că dacă apar incompatibilități cu tratatul, incompatibilități cu tratatul, uh, Comisia trebuie să poată uh, Uh, să pună capăt uh, negocierii sau reînnoirii unui astfel de acord. Regulamentul de asemenea prevede o clauză de consultare care ne-ar permite să rezolvăm uh, problema în consultare cu statele membre respective. Dar acum că există o politică comunitară, creăm deci o politică de tranziție necesară și dacă se observă că aceste politici de tranziție sunt în conflict cu crearea unei politici uh, uh, comunitare, noi trebuie să putem să spunem acest lucru și există suficiente uh, garanții juridice pentru, garanții juridice pentru a permite acest lucru. În fine, domnule președinte, pentru a încerca să răspund la unele dintre întrebările eh, membrilor comisiei, încercăm să propunem un pachet de documente și instrumente care vor da ehm, Parlamentului și Consiliului o imagine cât mai clară a ceea ce dorim nu este suficient, nu este neapărat uh, o imagine completă, pentru că acum nu avem uh, elementele necesare pentru a o face, dar dorim să încercăm să dăm o imagine cât mai completă. Avem uh, mandate de negociere pentru liberalizarea investițiilor în practic toate domeniile necesare, dar nu avem mandat pentru protecția investițiilor. Partenerii noștri, noștri comerciali au făcut din protejarea investițiilor o precondiție pentru continuarea negocierilor și este de neconceput faptul că Uniunea Europeană refuză să negocieze o chestiune atât de importantă pentru partenerii noștri. Acest lucru nu înseamnă că aceste negocieri s-au încheiat. Comisia dorește să ceară uh, noi posibilități de negociere în acest domeniu pentru a putea rezolva problema. Și m-aș mira foarte mult dacă aceste negocieri s-ar încheia foarte curând, înainte de uh, finalizarea dezbaterii privind politica de investiții din Parlament. În ceea ce privește noile instrumente, de exemplu, ne întrebăm dacă ar fi bine să negociem un acord privind investițiile cu China, uh, vor apărea și chestiuni comerciale. Comisia va face un studiu de impact, o consultare publică, se va cere mandat Parlamentului, uh, oricum se va cere mandat Parlamentului în toate cazurile, așa cum se prevede, în acordul cadru, și vom vedea dacă Parlamentul ne va da sau nu mandat. Acest proces va dura și el, poate chiar mai mult, de aceea nu prevedem că va avea repercusiune asupra discuției care va avea loc în Parlament și Consiliu în legătură cu liniile directoare majore în legătură cu această politică. Pe de altă parte, considerăm că ar fi util ca Parlamentul și Consiliul uh, să aibă și exemple concrete în legătură cu cum ar putea arăta uh, aceste uh, texte, aceste acorduri. Încă nu am reușit să includem aceste exemple în comunicare, dar vom da exemple concrete Uh, de cazuri în care partenerii ne cer astfel de negocieri și vi le vom transmite. Mulțumesc! Mulțumesc! Ja, um, please. Ich habe nur eine Nachfrage an die Kommission. Domnul Caspari, aș dori nu am, nu am dorit uh, să abordez uh, prea uh, mult această chestiune în prima mea intervenție, dar având în vedere că v-ați referit la acest lucru, aș avea o întrebare suplimentară. Ați insistat asupra faptului că acordurile existente trebuie uh, să respecte tratatul, deci uh, Tratatul de la Lisabona a transferat această competență de la statele membre la Uniunea Europeană. Eu nu sunt jurist, dar domnul președinte știe cu siguranță faptul că Comisia trebuie uh, să vegheze uh, respectarea tratatului și mă întreb de ce Comisia în ultima vreme și-a pus întrebări în legătură cu aceste acorduri privind investițiile, care există, sunt mii. Uh, mă întreb de ce Comisia nu s-a ocupat de acestea mai de mult. Comisia trebuie să se asigure că statele membre nu încheie acorduri care sunt, uh, să fie în contradicție cu tratatul european. Și în ultimii 10 ani am impresia că Comisia a dormit pur și simplu. Uh, poate n-am înțeles eu lucrurile au apărut uh, aspecte noi din decembrie încoace? De ce trebuie revizuite toate aceste acorduri acum, uh, având în vedere că ani de zile acest lucru nu a fost considerat necesar? Cer comisiei să răspundă la această întrebare, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e vorba uh, de o critică asupra prevederii privind transparența pe care am inclus-o în text. Tocmai despre asta e vorba. În ultimul 20 de ani, Comisia nu a prea știut cum arată această uh, acorduri pentru că uh, statele membre nu le comunicau Comisiei și nu spuneau nimănui, practic, ce conțin. În plus, Comisia a depus plângeri împotriva unor state membre pentru incompatibilități cu tratatul și uh, în fine, aceste acorduri au fost negociate uh, cu intenții bune. Nu cred că statele membre au dorit să încheie acorduri pe care le știau clar incompatibile cu tratatele, dar incompatibilitățile au apărut în timp și dacă Comisia a știut de acestea, a acționat sau a convins statele membre să renegocieze acordurile Acest lucru s-a întâmplat, de exemplu, în momentul extinderii din 2004 și unele dintre statele membre care au adorat în 2004 au renegociat multe tratate pentru a evita incompatibilitățile. În anumite cazuri au existat uh, dezacorduri cu statele membre că prevederile ar fi sau nu incompatibile și în acest caz ne-am adresat Curții de Justiție. Atâta timp cât aceste acorduri Uh, sunt, uh, funcționează, uh, trebuie, ele trebuie reexaminate, și, dar până se vor rezolva dezacordurile, va dura. Și dacă apar uh, clar cazuri de incompatibilitate, trebuie să găsim și alte uh, mecanisme uh, pentru uh, a rezolva aceste probleme. În fața de tranziție, în momentul negocierii uh, unui acord, uh, în acord cu Comisia, uh, statele membre pot să găsească modalități de anulare a incompatibilităților și dar, bineînțeles, nu trebuie să fie pus în semnul întrebării incompatibilitatea cu tratatul în sine. Nu spun că mecanismul este perfect și va funcționa uh, fără probleme. încercăm să adăugăm noi instrumente pentru a rezolva problemele deja identificate și cunoscute. Mulțumesc! So let's uh, go back to our rapport. Mulțumesc. Acum uh, dau din nou cuvântul raportorului nostru, uh, Carl Schlitter. Vă rog, nu mai doriți să luați cuvântul? Da. Doresc să ascult poziția Consiliului. Reprezentantul Consiliului nu este gata să prezinte acum uh, o opinie. Consiliul are dreptul să-și rezerve avizul. Acum uh, trecem that we should follow in this regard. Intervenție fără microfon. Ba, acum funcționează. Uh, vorbeam doar cu um, prietenii mei din uh, președinția belgeană. Un comentariu fără importanță. Vreau să spun că din discuția asta mi-am dat seama că noi ne confruntăm cu aceeași problemă, dar avem dorințe diferite. Am înțeles că fiecare dorește să-și uh, apere interesele. Putem să asigurăm fie condiții de participare egale pentru toată lumea, în care să existe un cadru unic, aceleași reguli în care cel mai bun câștigă sau uh, putem să perpetuăm situația de acum în care fiecare luptă pentru sine. Deocamdată am uh, avut foarte multe acorduri diferite, am avut negocieri individuale, am ajuns într-o situație pe care nimeni nu o agrează și știm că singura posibilitate de a remedia lucrurile este să apelăm la tratat. Așa că, acum trebuie să trecem din punctul A la punctul B. Din uh, ce au spus uh, colegii, uh, am înțeles că îi preocupă siguranța juridică. Caspari, tu ai spus asta? Așa este. E importantă pentru că dacă ea nu există, nu putem ajuta pe nimeni. Deci trebuie să găsim o măsură tranzitorie care să asigure o astfel de securitate juridică. Dar trebuie să evităm de asemenea situația în care uh, textul spune Uniunea Europeană decide cu tare lucru și în practică fiecare interpretează cum vrea el decizia Uniunii. Acest lucru duce la incertitudine juridică incertitudine ar mai fi dacă perioada de tranziție ar fi foarte lungă. Acest lucru cred că nu ar fi benefic pentru nimeni. Mai ales că uh, în timpul acestei perioade ar apărea conflicte uh, care ar fi apoi uh, aduse în instanță. Deci acorduri bilaterale atacate în fața curții de justiție sau uh, la alte instanțe unde judecătorii sunt total netransparenți și unde nu există control democratic. Deci trebuie evitate aceste probleme. Trebuie să ne folosim de textul pe care îl avem, adică de tratat, și trebuie să definim mai clar perioada de tranziție, cât va dura ea. Ne-am auzit uh, răspunsul dumneavoastră cu privire la uh, clauza aceea de încetare a contractelor. Și apoi s-a mai vorbit uh, despre alte aspecte. Uh, Cader Arif, uh, să știi că va trebui să discutăm mai multe împreună, pentru că s-ar putea să primește o parte din acest raport, poate nu, dar poate da. Și apoi, în ce privește dumneavoastră, domnule Dartmouth, de fapt. Exact. În ce vă privește, domnule Dartmouth, să știți că eu nu fac parte din axa franco-germană, ci din cea nordică. În fine. Și Suedia are câteva acorduri încheiate și sunt convins că guvernul nostru va dori să-și rețină autoritatea asupra lor. Însă acum avem reguli noi, avem un nou manual și va trebui să-l respectăm. Din păcate pentru dumneavoastră și poate unii dintre membrii vor fi avantajați. Vom vedea. Apoi, ați spus că este de neconceput. Eu aș spune că e de neconceput ca noile acorduri să fie încheiate fără implicarea Parlamentului European. Îmi pare bine că ați uh, cerut să existe linii îndrumătoare de pe acum cu privire la viitoarea politică comercială. Da, acest lucru mi se pare important și va figura în rapoarte. De asemenea, mi se pare că ar trebui să revenim la remedierea incompatibilităților dintre acordurile existente și tratat, pentru că acest lucru este generator de incertitudine juridică. Și, în fine, ar mai uh, rămâne un lucru și anume portofoliile de investiții. Ce facem cu ele? Adresez această întrebare tuturor. Uh, am să încerc să o includ în raportul meu mai târziu. Apoi, uh, colegul Caspari a vorbit despre timp. Cred că ar trebui să procedăm cât mai rapid Sigur, ar trebui să ne lăsăm la discuție suficient timp ca să facem o treabă bună, dar uh, atunci când ajungem la momentul votului să fim uh, pregătiți, să știm că știm ce votăm. Cred că acest lucru ar fi util pentru procesul care ne așteaptă. Sper ca reprezentanții Consiliului să vină și să vorbească cu noi și să ne spună încotro se îndreaptă discuțiile. Pentru că acolo avem unul dintre principalele obstacole. Dumneavoastră ați avut puterea înainte, v-a fost luată bani. Mai degrabă, hai să zicem că ați cedat din ea. Știm că uneori apare un conflict mai degrabă între Consiliu și Parlament decât între Parlament și Comisie. În orice caz, eu uh, sper ca discuțiile să fie fructuoase și cu siguranță vor fi, pentru că trebuie să găsim un acord dacă vrem să eliminăm această nesiguranță juridică. Fiecare instituție are puterea de a sabota un acord, de a-l întârzia, de a refuza să adopte legislația necesară sau de a se opune. Comisia se poate opune noilor acorduri, poate să uh, le trimită în instanță și așa mai departe. Cred că nu putem să înaintăm decât dacă lăsăm trecutul în urmă și încercăm să lucrăm împreună. Președintele. Mulțumesc. Cred că vă pot întreba acum dacă aveți deja în minte o, o perioadă sau un termen până când veți putea redacta acest raport. Răspuns fără microfon. Trecem mai departe la punctul 14 de pe ordinea de zi. Este vorba despre o nouă strategie energetică pentru Europa 2011-2020. Coordonatorii Comisiei INTA au decis în luna iulie că noi ar trebui să cedăm avizul către ITRE, care este comisia responsabilă în fond. ITRE va adopta un raport la sfârșitul lui septembrie așa că noi nu avem uh, prea mult timp la dispoziție. Termenul de depunere a amendamentelor este 2 septembrie până la prânz. Și votul final cu privire la aviz va fi la următoarea noastră ședință de pe 28 septembrie. Raportorul nostru pe acest dosar este Ian Zaradel din partea conservatorilor. Din păcate, dumnealui nu a putut să fie prezent astăzi, așa că am să-i dau cuvântul lui Robert Sterling din același grup politic. Dumnealui a fost de acord cu mare amabilitate să prezinte proiectul de aviz din partea colegului absent. Mulțumesc! Domnule președinte, colegul Zeradil își trimite scuzele și a trimis de asemenea notițele. Va trebui să încerc să mă țin de ele. Sper că să mă pot descurca. Noi aprobăm angajamentul Comisiei de a finaliza piața internă a energiei, respectând în același timp dreptul statelor membre de a pune în aplicare propriul mix energetic. Acest lucru este valabil pentru uh, strategia UE 2010-2011. Uh, este vorba despre niște principii ce constituie, ce reprezintă o solidaritate între statele membre care se confruntă cu noi nevoi acum în acest nou secol. Este nevoie de diversificarea uh, rutelor și căilor de aprovizionare, este nevoie de rețele inteligente și de combinarea resurselor de energie dacă vrem să avem energie sustenabilă pe termen lung în Uniunea Europeană trebuie să existe o sinergie între strategia Uniunii Europene și relațiile externe cu furnizorii strategici, pentru că vrem să ne garantăm accesul pe termen lung la materii prime și vrem să asigurăm prețuri stabile. Comisia Europeană ar trebui să intensifice prin acorduri comerciale adoptarea unor norme privind uh, privind uh, comerțul cu energii la nivel global pentru a da un nou avânt comerțului și creierii de noi tehnologii. Și în fine, credem că este important să avem investiții străine directe ale Uniunii Europene în construirea și modernizarea infrastructurii energetice în țările în curs de dezvoltare. Acest lucru se poate face prin parteneriate public-private și întreprinderi comune, promovând astfel diversificarea mixului energetic în țările acestea. Vom depune amendamente. Voi uh, da citire acestui amendament. L-am uh, schimbat puțin, deoarece am vrut ca engleza să fie mai bună. Nu știu cum uh, va fi textul final. În orice caz, dau citire. Încurajăm statele membre să sprijine și să fie solidare în fața provocărilor energetice ale secolului 21. Astfel, vom consolida acțiunile Uniunii Europene în sensul articolului 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze din nou în numele domnului Zerandil, care nu poate fi prezent. Am să iau notă și am să transmit însă toate comentariile dumneavoastră. Mulțumesc, mulțumesc pentru că îi țineți locul colegului. Acum dau uh, cuvântul celor din comisie. Din partea versilor, Jado, domnul Jado. Mulțumesc și bună ziua, domnule președinte. Câteva comentarii în ce privește această propunere. Pe mine unul mă miră faptul că aici nu vedem cam care este consensul la nivel european. Consens în legătură cu strategia privind materiile prime sau energie. Știm că avem obiective să avem o eficiență energetică și vrem să facem economie, dar să ne axăm în toată această viziune pe modul în care putem să obținem energie din exteriorul Uniunii Europene înseamnă uh, cred eu, să pornim uh, dintr-un unghi greșit. Trebuie mai întâi să întărim, să consolidăm securitatea energetică la nivel european și pentru asta trebuie să facem uh, multă economie de energie și să consolidăm infrastructura deja existentă. Este vorba de o miză la nivel industrial. Trebuie să ne consolidăm, să avem eficacitate energetică, avem un potențial incredibil, putem chiar să exportăm. În China vedem că se investesc 230 de miliarde în sectoare care protejează mediul, 80 de miliarde se investesc în SUA și abia uh, vreo 50 de miliarde în Uniunea Europeană. Deci, cred eu că consensul european astăzi se referă doar la energiile regenerabile. Așadar, cred că în acest text ar trebui să arătăm um, care este consensul european în toate domeniile și să nu lăsăm la o parte domeniile în care ar putea apărea conflicte. Și apoi, dacă vrem o strategie energetică, trebuie să mergem mai departe, nu doar să ne limităm la recunoașterea subsidiarității în acest domeniu. Trebuie să avem, da, investiții ale Uniunii Europene și, în final, acest mix energetic, să nu uităm, depinde de fiecare stat membru. Există obligații la nivel comunitar în materie de energie care spun că mixul din fiecare stat membru nu depinde de statul membru uh, doar de el, ci că există și uh, reglementări la nivel mai mare. Mulțumesc! Desigur, putem să depunem sugestii pentru a îmbunătăți proiectul de aviz. Și am ascultat cu mare atenție comentariul dumneavoastră, să știți. Mai există alte comentarii? Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, dăm cuvântul comisiei. DG Energie își cere scuze că nu a putut să vine aici să contribuie la discuție. Mă întreb dacă DG Trade ar fi avut oricum ceva de adăugat la discuție. Cred că nu. Ianic, am să transmit uh, mesajul domnului Zaradil. Nu sunt sigur care este poziția noastră cu privire la energia nucleară, dar știu că în anumite țări acest uh, tip de energie are tot mai mult sprijin. Urmează punctul 15, ultimul de pe ordinea de zi, așa că înainte să trecem la ședința coordonatorilor, propun să anticipăm puțin și să începem uh, puțin mai devreme. Sunteți de acord? Da? Așadar, punctul 15, un al doilea schimb de vederi cu privire la acordarea unei garanții la nivelul Uniunii Europene către Banca Europeană de Investiții. Raportorul este uh, cel de la Comisia responsabilă pe fond de la bugete, domnul Calfin. Raportorul de la noi este William Darmos. Îi dau cuvântul. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Acest aviz, când va fi dat publicității, va conține uh, po poziția mea informată. Mă rezerv însă acum doar să vă prezint uh, câteva idei preliminare cât de cuprinzătoare în legătură cu acest aviz și ce va conține el. Uh, s-ar putea să mă repet, să repet ce am spus în urmă cu, câte, cu șase săptămâni. Nu știu dacă cineva are o memorie atât de bună încât să-și amintească tot ce am spus. Dacă da, atunci îmi cer scuze pentru faptul că mă repet. Aș dori să mulțumesc funcționarilor uh, BEI și funcționarilor de la comisie cu care am uh, participat uh, la o dezbatere în această dimineață. Vă le mulțumesc pentru timpul acordat, dar și pentru claritatea intelectuală de care au dat dovadă. Despre ce este vorba în mare? Există o garanție existentă din partea bugetului european pentru Banca Europeană de Investiții de 25 de miliarde de euro Această garanție a fost uh, renoită în octombrie. Va fi renoită, îmi cer scuze, în octombrie 2011. Apoi va mai fi o garanție de 2 miliarde de euro care va fi aprobată în același timp, ceea ce va permite instituțiilor să extindă uh, sfera de aplicare a activităților. Îmi pare rău că domnul Schleiter a părăsit uh, sala în momentul în care a făcut-o, pentru că el vede lucrurile dintr-o perspectivă diferită uh, și cred că o mare parte a uh, uh propunerilor dumnealui uh, va uh, fi uh, primită cu entuziasm însă de alți colegi decât cei din comisia noastră. E vorba mai ales de proiecte care vizează schimbările, dur, uh, schimbările climatice. De asemenea, finanțarea unor proiecte de dezvoltare locală. Iar uh, lista țărilor uh, către care se pot face împrumuturi va fi extinsă. Va fi, vor fi introduse țări precum Islanda, Cambodgia, Libia, Irak și uh, încă o țară. Aș dori să vă reamintesc că um, împrumuturile Băncii Europene de Investiții au dat rezultate foarte bune și se pare că singurele împrumuturi păguboase pe care le-au făcut-o au fost uh, făcute Argentinei și Republicii Iugoslaviei. Argentina pentru că a traversat o criză economică, ne amintim cu toții, și Republica Iugoslaviei pentru că a încetat să existe. Cu toate acestea, împrumutul uh, pentru Argentina a fost renegociat, a fost reșalonat și se pare că nu au fost existat, nu au existat uh, pierderi foarte mari. În ce privește Iugoslavia, împrumutul a fost împărțit între republicile care au uh, rezultat din urma dezmembrării Iugoslaviei. Nu o să enumăr numele acestor țări și un, asta și datorită faptului că numele uneia dintre țări pune probleme colegilor din Grecia, deci nu o să enumăr această listă. Însă se pare că nu au existat uh, pierderi financiare foarte mari. Aș mai adăuga și faptul că Banca Europeană de Investiții are capitaluri proprii foarte mari, deci poate să împrumute bani mai mulți, fără Uh, să uh, ceară uh, capital propriu substanțial. Apoi, cifrele foarte ridicate pe care le-am menționat sunt plafoane, nu sunt obiective, nu sunt ținte. Deci ne așteptăm ca sumele împrumutate în conformitate cu aceste criterii vor fi mai mici, mult mai mici decât Uh, cifra de 25,8 miliarde de euro și apoi uh, uh, cele 2 miliarde de euro la care mă refeream înainte. Banca va, respecta, va, va încerca să respecte anumite obiective europene și necomerciale și aceste garanții ar uh, trebui să um, excludă riscul de a face împrumuturi necomerciale. Pentru a pune lucrurile în perspectivă, suma adițională necesitată e de 9% în plus. Și încă o observație finală pe care aș dori să o vă supun atenție e că Parlamentul European exercită presiune foarte mare pentru ca Banca Europeană de Investiții să acorde împrumuturi de dezvoltare și cu toții suntem la curent cu faptul că aceste împrumuturi de dezvoltare uh, necesită un mână de lucru personal uh, foarte mare și deci va fi nevoie de mai mulți funcționari, uh, va fi nevoie de mai multe granturi pentru a completa aceste împrumuturi. și ar fi o funcție suplimentară față de uh, misiunile actuale ale Băncii Europene de Investiții. Deci aceste, acordarea acestor împrumuturi vor uh, necesita bani mai mulți. Poate colegii își amintesc uh, faptul că am spus înainte că BEI ar trebui să acorde împrumuturi de dezvoltare tot mai multe. Acestea fiind spuse, aștept cu nerăbdare dezbaterea pe această temă. Mulțumesc! Începem dezbaterea. George Cutaș, din partea grupului SND, a cerut cuvântul. Ședinte, așa cum spuneam și în prima dezbatere acestui subiect, uh, volumul împrumuturilor uh, Băncii Europene de Investiții în afara Uniunii reprezintă jumate, jumătate din cele acordate de către Banca Mondială. Prin urmare, uh, Banca Europeană de Investiții este un instrument puternic care va contribui eficient și vizibil la finanțare de proiecte, așa cum spunea și raportorul, axate pe lupta împotriva schimbărilor climatice, pe dezvoltarea infrastructurii sociale, economice și de mediu, pe promovarea transportului durabil și pe dezvoltarea sectorului privat local, în special întreprinderile mici și mijlocii. Cred că îmbunătățirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la capital poate juca un rol esențial în stimularea economiilor și în combaterea șomajului. <clears throat> Finanțarea de astfel de proiecte contribuie la dezvoltarea economică și socială a partenerilor comerciali ai Uniunii Europene și promovează totodată dezvoltarea durabilă la scară largă, vizând eradicarea sărăciei, sprijinirea creșterii economice sustenabile și promovarea unor condiții favorabile comerțului. O singură observație doresc să mai fac și cred că e important. Uh, cred că ar fi utile evaluări anuale ale accesibilității și eficienței împrumuturilor atât pentru o mai mare transparență privind destinația lor finală, cât și pentru ameliorarea parcursului birocratic. Iar ca și o concluzie, cred că elementele introduse în noua decizie privind garanțiile bugetare acordate Băncii Europene de Investiții sunt pozitive. Mulțumesc! Thank you. Yannick Jadot from the Greens. mulțumesc, Yannick Jadot din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Am discutat uh, acest subiect cu ocazia unei dezbateri anterioare. Faptul că BEI are un nou mandat în ce privește schimbările climatice nu ne pune probleme, în mod teoretic spun acest lucru, cu condiția să ne punem de acord cu privire la criteriile de alocare a finanțărilor a Băncii Europene de investiția garanțiilor propuse. Ori, astăzi nu există criterii în ce privește proiectele pentru combaterea schimbărilor climatice și informațiile insuficiente pe care le avem la dispoziție nu ne liniștesc pentru că se pare că capturarea și sequestrarea carbonului, de exemplu, și biocarburanții reprezintă proiecte posibile uh, fără însă ca mandatul Băncii Europene de Investiții să fie uh, indispensabil. Deci mă întreb de ce să acordăm un astfel de mandat uh, Băncii Europene de Investiții în domeniul schimbărilor climatice. Pentru că proiectele care au impact negativ asupra schimbărilor climatice, barajele, așa cum spuneam, sequestrarea carbonului, nu au un impact clar în ce privește schimbările climatice, ele ar trebui să fie excluse din acest mandat. Mulțumesc! Mulțumesc în numele Comisiei. Domnul Stefan Abel. Intervenție fără microfon. Draw the microphone closer ar fi bine să vorbiți mai aproape de microfon. Vă mulțumesc. Does this work? Funcționează? Mulțumesc foarte mult. N-aș avea prea mult de adăugat la ce s-a spus. Raportorul, în mod foarte elocvent, a, exprimat, a explicat propunerea comisiei, care a fost solicitată de către a fost redactată în baza uh, actualului temei juridic. Uh, aș dori să mă refer la data de expirare, octombrie 2011, ceea ce înseamnă că dacă nu am avea o nouă decizie, nu am putea să acordăm uh, garanția uh, din partea bugetului uh, comunitar Băncii Europene de Investiții. Poate că colegul ar putea să vă dea câteva detalii în ce privește schimbările climatice. That's all right. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. N-aș dori să adaug prea multe la ceea ce s-a spus deja, aș dori doar să subliniez uh, chestiunea fundamentală următoare. În acest domeniu al activităților din afara Uniunii uh, funcționăm conform unor mandate politice, deci, practic, aplicăm politici europene și acesta este punctul de, plec, de la care trebuie să plecăm pentru a răspunde la întrebarea privind criteriile uh, Uh, pentru acțiuni în domeniul schimbărilor climatice. Um, dorim uh, să prezentăm criteriile în definirea proiectelor care pot fi incluse într-un astfel de mandat uh, pentru acțiuni în domeniul schimbărilor climatice. Nu avem nimic de ascuns aici. Notez ceea ce ne-ați cerut și vom reveni asupra acestui aspect. Acestea fiind spuse, încă o dată, nu banca trebuie să hotărească, ci dumneavoastră și Consiliul um, avem, uh, există o politică de securitate în domeniul energie și, energiei și o politică în domeniul schimbărilor climatice. Deci, dacă trebuie să finanțeze acțiuni în domeniul securității energetice, acestea nu se vor încadra în cele 2 miliarde pentru uh, acțiuni în domeniul schimbărilor climatice. Deci, încă o dată, să fie foarte clar aceste lucruri, am dori să prezentăm criteriile, să fim cât mai transparenți, să răspundem uh, uh, corespunzător la ceea ce ne cereți și apoi să aplicăm ce se hotărăște la acest nivel. Mulțumesc! This, this... Mulțumesc pentru a încheia discuția pe această temă. Dau cuvântul din nou raportorului, domnul Dartmouth. Mulțumesc. Puțin am de spus, vreau doar să repet ceea ce am spus deja acum uh, o lună și jumătate și anume că uh, Banca Europeană de Investiții reprezintă cam jumătate din uh, investițiile băncii mondiale, deci sunt operațiuni importante, esențiale și care au efecte. După cum știți, Mm, nu mi se întâmplă des să fiu de acord cu socialiștii și democrații, dar de această dată sunt de acord cu dumneavoastră că este foarte important ca IMM-urile să primească o parte suficientă, să spunem, deci că IMM-urile să aibă acces fără piedici la um, creditele uh, Băncii Europene de Investiții. Banca are fonduri pentru lupta împotriva schimbărilor climatice și, bineînțeles, trebuie să definească modul în care vor fi folosite acestea și Parlamentul trebuie să hotărească cât de important trebuie să fie rolul băncii în acest domeniu. Pe de altă parte, am uh, m-am mirat când s-a vorbit despre securitatea energetică. După părerea noastră, este un obiectiv legitim uh, de, de care trebuie să-l promovăm, un obiectiv necomercial și unele dintre credite trebuie să aibă obiectivul uh, creării unei securități în furnizarea cu energie. Oricum, aștept cu nerăbdare următoarea fază a acestei discuții. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Am ajuns la sfârșitul acestei discuții. Proiectul de aviz va fi discutat la sfârșitul lunii septembrie, pe 28 sau pe 29 septembrie. Vă mulțumesc mult! Nu mai avem nimic la diverse. Vă mulțumesc tuturor pentru cooperare. Următoarea ședință va avea loc pe 28 și 29 septembrie. Prima va începe la ora 9 pe 28 septembrie. După cum uh, am hotărât, Ședința coordonatorilor va începe peste 5 minute. Îi uh, rog uh, pe toți cei care nu uh, pot rămâne la ședința coordonatorilor să părăsească sala. Vă mulțumesc! another